Deci, procesul verbal se adoptă. Am onoarea și plăcerea să urez bun venit unei delegații compusă din patru membri din partea Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Seychelles și prezența a doi înalți funcționari din partea aceleiași țări, și sunt însoțiți și de domnul uh, William, președinta delegației. se află toată această săptămână în Parlamentul European. pentru a participa la o vizită de studiu de patru zile organizată de către Oficiul pentru Promovarea Democrației Parlamentare. Vă urăm, deci, bun venit, o vizită fructuoasă și suntem siguri că veți urmări cu mult interes raportul domnului Cadec în ceea ce privește acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și țara dumneavoastră, Seychelles, care va fi votat, raport care va fi votat mâine. Iar pentru viitoarea vizită, vă rugăm să ne aduceți puțin soare în Bruxelles.